de opoziții, acest proces verbal și toate deciziile luate astăzi vor fi transmise forurilor superioare. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă urez multă uh, o călătorie plăcută. În după amiaza aceasta, ședința s-a încheiat.